Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me start. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, voi începe imediat. Am întârziat deja 12 minute. Aș dori să îmi cer scuze. Nu fac acest gest ca să uh, propun un toast, ci am câteva observații pentru început. Dacă puteți să închideți telefoanele. Aș dori să îmi cer scuze pentru întârziere, însă am luat niște decizii foarte importante la reuniunea coordonatorilor avem un nou calendar pentru pachetul privind energia curată. Din păcate, am avut avem o mică întârziere, trei săptămâni, în ceea ce privește votul, însă am decis să încheiem întregul pachet în anul 2017, însă nu în noiembrie, ci decembrie dar nu a fost o decizie ușor de luat cum să trecem de la o propunere legislativă la următoarea, pentru că una o poate influența pe cealaltă, așadar nu este ușor să stabilim ordinea. Însă, în noiembrie-decembrie, vom avea multe propuneri legislative de decis, multe voturi în Comisia ITRE. Acum trecem la votul de astăzi. Dați-mi voie să spun că facem un test pentru că altfel nu putem începe. Avem un vot test. Deschid votul. Sunteți pregătiți să stați departe de Parlament 5 săptămâni? O întrebare foarte ușoară. A votat toată lumea. Votul s-a închis. E Bine, sunteți gata să luați o pauză de 5 săptămâni. Bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018, ambele secțiuni. Să începem atunci. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, să verificăm. Să închidem votul. Avem un vot în plus de la PP. Se închide votul. Se acceptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 împotrivă, se acceptă. 41 se acceptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1.14 împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se acceptă. 178 pentru, împotrivă, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotriva abțineri se respinge, 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum vot în bloc 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot în bloc 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 12, 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 201 201 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 203. One EPP too many. One EPP too many. Un vot în plus de la PPE. Închid votul. Se adoptă. 205 pentru, împotrivă. N-ați votat din nou. 205 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum e clar. 200 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, domnul Turmes. Există două proiecte pilot privind cărbunele și sunt similare ca descriere. Noi îl sprijinim pe al dumneavoastră, dar noi am avut o discuție pe această problemă. Nu ar trebui să spunem ceva pe acest subiect acum. Îmi pare rău. Din nou, 163 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la următorul punct, 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Încheiem votul pentru că am votat doar liniile bugetare, nimic altceva. Nu există nicio rezoluție, nicio altă decizie. Și am votat toate liniile bugetare și trimitem rezultatul Comisiei pentru Bugete. Asta e tot pentru acest vot. Acum intrăm într-o chestiune mai spinoasă. I would like to apologize. Și uh, vă rog să mă scuzați pentru că foarte des o să vă rog să verificăm rezultatul, pentru că grupurile politice sunt foarte divizate. Deci uh, nu e suficient pentru mine să văd cum votează coordonatorii, pentru că sunteți divizați în interiorul grupurilor politice. Deci vor fi multe verificări. Haideți să începem. Ah, Un punct de procedură, doamna Beres. Vreau să mă asigur că amendamentul 234 a fost retras. Ok. Yeah, We will, we will take it into account. Ok. Sigur, o să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, mulțumesc. Haideți să începem. 1, 2, 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm compromisul I close the vote. S-a închis votul. Compromisul 0 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Compromis 0. Compromisul 0. I close the vote. S-a închis votul de la PPE un coleg uh, în plus. Închidem votul. Se respinge. Compromisul 0 se respinge. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum în bloc compromisul 1, compromisul 2, compromisul 2A, compromisul 3, 3A. Trei compromisuri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Uh, compromise 1A. Compromisul 1A. We, we voted. It was, it was rejected. I wanted to check. Uh, you want to, to check it? Vreți să verificăm? Nu vrea nimeni să verifice. Bine, verificăm. Compromisul, pe, votul pe cele cinci compromisuri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1A pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1A se adoptă.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 I don't know how you vote. 140. 140. I close the vote. S-a închis votul. Se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, 152, bine, 152. S-a închis votul. De la PPS sunteți prea mulți, îmi pare rău. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, Abțineri? Haideți să verificăm. 154. S-a închis votul. 100. O să-mi scot eu cartela, ca să fie mai simplu, ca să nu mai fim prea mulți de la PPE. Se respinge. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Compromisul 4. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 și 173 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, Verificăm. 169. Unu șase nouă. S-a închis votul. Se respinge. Unu. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotriva abțineri se respinge. 180 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 180. 180 s-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pata, pata, da, da, verificăm, verificăm. Compromisul 8. S-a închis votul. Se respinge. Patru amendamente în bloc. 188, 189, 190, 191. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sărim la 193. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 și 195 împreună, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 200 pentru, împotrivă, se, era respins, dar verificăm oricum. Douăsute. S-a închis votul. Se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, bine, compromisul 10, compromisul 10, închidem votul. Se adoptă, era clar că se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Compromisul 11. Închidem votul. Se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 209. 209. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 207 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Este retras al doamnei Beres. 233 234. Amendamentul 248 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 248. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 15 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 244 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 252 pentru împotriva abțineri se adoptă, 253 pentru împotriva abțineri se adoptă, 254 pentru împotriva Verificăm. 254. Închid votul. Se respinge. 255 pentru, împotriva abțineri se respinge, 256 pentru, Împotriva abțineri se respinge, 257 pentru, împotriva abțineri se respinge, 258 și 259 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se respinge, 13 pentru împotrivă, nu? Haideți să verificăm. 13. Amendamentul 13. Închidem votul. Se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, 15. Haideți să verificăm la 15. S-a închis votul. se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, mă scuzați? Să verificăm? Pe amândouă? Bine. Ar putea să fie foarte strâns. Haideți! Compromisul 17, în primul rând, verificăm electronic. Compromisul 17, din urmă. Compromisul 17, s-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se respinge cu aceeași majoritate. 18A pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă cu aceeași majoritate. Aceeași majoritate. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 21A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23, 22A împotrivă, abțineri se adoptă. Deci 22A se adoptă, 22 se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 58 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 59. S-a închis votul la 59. Se respinge. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge, 61 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentele 62 și 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 și 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 68, 69, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 73 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 74-75 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 79 și 80 împreună, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 82. S-a închis votul. Se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 91. 91. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Patru amendamente în bloc de la 102 la 105 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri. 127, verificăm. ți a închis votul. Se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 128. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 la 18 cu 6 abțineri. Felicitări raportorului, nu a fost ușor. Mulțumesc, dragi colegi, ați fost foarte răbdători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

Uh, let, let me use this possibility. Vreau să profit de ocazie, acum cât ne pregătim pentru următorul punct, ca să uh, mulțumesc interpreților, spune domnul președinte. Polsk. În polonă. Vreau să spun că mulțumesc foarte mult uh, interpreților interpreților și interpretelor, pentru că uh, aseară au stat peste program, am avut o dezbatere foarte aprinsă și datorită interpreților am putut continua. Pentru că uh, membrii nu știau ce lingua franca să utilizeze. Deci, mulțumesc uh, încă o dată foarte mult pentru cele 15 minute suplimentare. Nu se întâmplă des, dar dezbaterea a fost foarte aprinsă. Știu că avem aceeași echipă astăzi, spune domnul președinte, așa că vă mulțumesc, mulțumim și noi. Următorul punct de pe ordinea de zi de la Comisia ITRE este pregătirea pentru riscuri. Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Colegul Flavio Zanonato. Uh, our rapporteur. Uh... Domnul Flavio Zanonato fiind raportorul nostru. Acest uh, dosar face parte integrantă din pachetul privind energia curată și merge mână în mână cu directiva privind piața electricității și regulamentul ACER. Votul va avea loc în decembrie și nu în noiembrie. Este vorba despre o hotărâre luată în decursul acestei dimineți. termenul pentru depunerea amendamentelor a fost uh, puțin amânat și anume 13 septembrie este acum. Deci nu la începutul lui septembrie, ci pe 13. Propunerea Comisiei Europene caută să facă în așa fel încât toate statele membre să creeze instrumentele pentru necesare pentru gestionarea crizelor energetice. Cu alte cuvinte, pregătire în fața riscurilor. Dragă coleg Zanonato, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pregătirea pentru riscuri în sectorul uh, curentul electric ține de competența statelor membre, aproape în mod exclusiv, um, lucru care este contrar cu articolul, în conformitate cu articolul 194 din tratat. Trebuie asigurată securitatea aprovizionării cu energie electrică prin intermediul unor dispozitive de pregătire eva și evaluare a uh, scenariilor de eventuală criză. Este vorba practic doar despre evaluarea uh, structurilor existente, iar drept rezultat uh, statele membre au mână liberă pentru gestionarea crizelor și surmontarea acestora, pe o, pe o piață a energiei din ce în ce mai integrată, soluțiile naționale mm, câteodată nu sunt cele mai adaptate. Drept dovadă, criza energetică din, uh, de la începutul anului trecut din sud-estul Europei. Comisia Europeană a propus un regulament care vizează sporirea cooperării între statele membre, astfel încât să se prevină crizele energetice. Acest text, în uh, structura sa și în articularea sa, este unul bun. Măsurile necesare și sunt necesare și oportune, date fiind uh, pagubele economice, consecințele tarifare și efectele grave la adresa uh, serviciilor Pe scurt, propunerea mea se poate fi rezumată în trei puncte. În primul rând, trebuie să existe o cooperare și pentru solidaritate, în primul rând pentru a informa în această privință. Trebuie ca toate datele să fie disponibile, în primul rând. În cadrul planurilor regionale pentru risc, este extrem de important ca statele membre să cadă de acord în privința unei metodologii regionale comune. Trebuie reamintit că statele membre își mențin posibilitatea de a face ele însele unele evaluări și să adapteze situația pe termen scurt pentru a răspunde caracteristicilor și exigențelor propriilor lor piețe. Criteriile metodologice comune uh, constituie un criteriu indispensabil pentru sporirea uh, cooperării în acest domeniu cooperare politică, dar trebuie ca și uh, transportatorii de energie să coopereze. Tot ce înseamnă ROC merge în direcția cea bună, în ceea ce privește cooperarea și solidaritatea între statele membre, se, confli, se confirmă principiul asistenței reciproce și mai mult se limitează derogările pentru cazuri tehnice. Cred că acesta este un punct important, dat fiind faptul că interconectările la nivel european sunt, cresc în permanență, așadar trebuie să se insiste pe o opțiune care să nu aibă nimic de a face cu izolaționismul. Trebuie să existe mecanisme interstatale pentru statele care fac schimb de energie în cazul unor um, crize energetice, însă aceste lucruri trebuie să se hotărască, evident, înainte de declanșarea crizei. Atunci când mecanismele nu există, cu greu poate funcționa acest principiu de asistență reciprocă. În ceea ce privește normele de piață și posibilitățile nu trebuie neapărat să se facă recurs la um, organizarea pieței, când regulile pieței uh, pot duce la apariția unor crize. În ceea ce privește publicarea planurilor, uh, trebuie ca prelucrarea datelor sensibile să se facă cu foarte mare atenție, mai ales în ceea ce privește acele informații cuprinse în planurile care pot uh, face ținta unor atacuri. De exemplu, atacuri teroriste. E vorba despre amendamentul 16. În ceea ce privește guvernanța, articolul 12, uh, tratează despre acordurile între autoritățile competente și uh, posibilitatea acordată Uh, de a uh, încheia un acord uh, cu ENSOE pentru a nu mai exista niciun fel de dubiu, la amendamentul 17 vorbesc despre posibilitatea de a face apel la securitatea de aprovizionare cu gaze, mecanismele de coordonare facilitează încheierea unui acord regional, însă încheierea unui acord definitiv ține de autoritățile competente din fiecare stat membru în parte. Mai mult, atunci când vorbim despre guvernanță, practic vorbim despre implicarea gestionarilor sistemelor de distribuție și transport, astfel încât să se repereze și să să se pregătească pentru criză, dar și evaluarea și um, evaluarea ex post. Trebuie ca aceste uh, sisteme să fie foarte funcționale. În fine, propun de asemenea să se calibreze termenele de execuție mult mai precis. Cred că evaluările ex post pot și trebuie să ne permită să vedem modul în care se vor putea dezvolta aceste rețele pentru a putea face față unor eventuale crize. Această propunere de regulament uh, cu un sistem de gestionare de criză care să acopere absolut toate fazele, ar trebui să facă în așa fel încât aceste crize să ne mm, ajute în crearea unui sistem fiabil pe termen mediu și lung. Sunt uh, gata să ascult uh, contribuțiile colegilor, precum spuneam, propunerea comisiei este una bună și vine să completeze o lacună destul de mare în acest domeniu. Trebuie protejate sistemele pentru orice fel de atac posibil. În ceea ce privește guvernanța, ei bine, aici lucrurile ar trebui mai bine definite. Voi încheia aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Oricum, da, din păcate, prea puțin timp la dispoziție. La final vă voi oferi 30 de secunde pentru un rezumat. Mulțumesc pentru această prezentare și pentru raport în general. Ludek Niedermayer de la PPE are cuvântul, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un raport foarte important, face parte din pachetul de iarnă, dar și datorită consecințelor pe care le va avea asupra sectorului. Uh, și structura pieței se va putea schimba, însă în același timp uh, uh, cota partea energiei va crește, dar în aceeași măsură și incertitudinile. Sistemele noastre naționale sunt din ce în ce mai conectate și pentru a asigura securitatea energetică trebuie să uh, Uh, asigurăm uh, securitatea atât la nivel național cât și la nivelul înțoe. Și soluțiile pot fi uh, importante, așadar trebuie să... Această propunere este foarte importantă. Așa cum spunea domnul raportor, uh, această propunere a fost uh, bine înțeleasă de către toți cei implicați și uh, Apreciez discuțiile pe care le-am avut până acum. Cred că suntem pe drumul cel bun și aștept cu mare interes să ascult părerea și celorlaltor uh, raportori din urmă, din umbră. Există unele domenii în care textul s-ar putea îmbunătăți, în primul rând în ceea ce privește implicarea tuturor actorilor de pe, pia- de pe piață, ENSOE, distribuitorii, transportorii și producătorii și apoi să avem o abordare orientată de piață. Trebuie să ne asigurăm că minimizăm uh, distorsionarea concurenței și funcționarea eficientă a pieței. Însă aș spune că această chestiune este una mai amplă. O parte foarte importantă a pachetului de iarnă este faptul că legislația se, ar trebui să se bazeze mai ales pe măturarea obstacolelor și distorsionării pieței, astfel încât sistemul să devină mai uh, sigur, mai eficient și mai ieftin. Trebuie să ne asigurăm de asemenea și că se apără confidențialitatea informațiilor importante, mai acest, acele informații care ar putea fi folosite în, uh, mod, în scop rău intenționat. Și, în fine, trebuie să ne asigurăm că ne atingem obiectivele în ceea ce privește cooperarea uh, în domeniul uh, pregătirii pentru riscuri, care să fie care să includă și celelalte state din comunitatea energetică. În ceea ce privește gestionarea riscurilor, vrem ca aceasta să fie îmbunătățită, ori pentru a face acest lucru trebuie să încurajăm cooperarea regională. Dar este un concept important nu doar pentru pregătirea pentru riscuri, ci în general vorbind. Astfel se va îmbunătăți, se va optimiza folosirea resurselor și se va reduce uh, riscul uh, apariției uh, panelor, dar, și, dar vor scădea și costurile, astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. E un raport uh, mic, dar foarte important. Mulțumesc! Doamna Calas are cuvântul în numele ALDE. De fapt, eu vorbesc uh, în numele Angelicăi Mielner, raportor din umbră, care vă roagă să o scuzați că nu poate participa la această întrunire. Uh, raportul este salutat. Este vorba despre o a coordonării între statele membre și un plus de trans transparență, lucruri uh, esențiale Uh, și pe calea clădirii unui uh, sistem rezistent în ceea ce privește energia la nivel european. propunerea Comisiei este bună, mai ales în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor um, sensibile, precum și rolul și răspunderile a diferiților actori implicați. Uh, raportoarea salută plusul de armonizare cerut, mai ales având în vedere că evaluările vor fi făcute uh, cu o metodologie unică. Raportoarea din umbră va propune o serie de amendamente care să uh, îmbunătățească uh, rolul compensațiilor pentru măsurile de solidaritate și protecția datelor sensibile. Trebuie să se asigure compatibilitatea între, propo- între propunere și să se evite inconsecvențele. Raportoarea um, așteaptă cu nerăbdare activitatea împreună cu întreaga echipă pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Turmes. Foarte pe scurt, trebuie să se înțeleagă faptul că în această Uh, iarnă, Franța a fost la un pas de o pană uriașă din uh, cauza faptului că uh, temperaturile scăzute au dus la o, un consum sporit de energie și apoi și uh, uzinele nucleare au produs mai puțină energie. Situația a fost și mai uh, rea între Bulgaria, Grecia și România. Aveau o criză mică, n-au fost de, uh, în stare să, se, să cadă de acord în nicio privință și apoi, din cauza unei abordări strict naționale, au trebuit să uh, închidă accesul consumatorilor naționali din cauza lipsei de coordonare. În 2006, am avut o pană uriașă în Europa, provocată de o, o lipsă de coordonare în Germania și mii și mii de consumatori din afara Germaniei au rămas fără curent și nici până în ziua de astăzi n-au primit niciun fel de compensație. Deci nu există nici solidaritate, nici uh, despăgubiri. Tocmai de aceea uh, salut abordarea domnului raportor, mai ales în ceea ce privește cooperarea regională. Ciudat este faptul că în ceea ce privește proiectarea de piață, practic uh, raportorul slăbește textul inițial înlăturând anumite aspecte legate de pregătirea pentru riscuri ex ante. Recunosc că mă cam uimește uh, poziția lui Cristian care face ca cooperarea regională să fie slăbită, în măsura în care avem nevoie exact de contrariul acestui lucru. Mulțumesc, domnul Krasnodebski. În numele domnului Fox, raportor din umbră în numele nostru, Grupul nostru salută propunerea și um, proiectul de raport al raportorului care uh, caută a sp spori reziliența sectorului. Um, pericolul terorist crește volatilitatea creșterea volat- și creșterea volatilității face ca această problemă să fie una de foarte mare actualitate. O metodologie comună la toate nivelii, nivelurile va ajuta în identificarea potențialilor crize, va uh, spori cooperarea și va uh, îmbunătăți uh, evaluarea expost. O, un termen de două luni pentru consultare, un, un termen de șase luni pentru pregătire și două luni pentru planuri sunt mult prea stringente. În baza articolelor 5 și 8, acolo unde se vorbește despre operatorii de transport și de distribuție, ar trebui să se schimbe puțin pentru că cooperarea între acestea este vitală. Sunt de acord cu dispozițiile în ceea ce privește mecanismele de piață. Niciun mecanism de piață nu trebuie să fie de ultim uh, resort. Mecanismul de compensare este unul bun. Salutăm angajamentul în privința confidențialității pe marginea informațiilor sensibile. La articolul 16 este nevoie de o evaluare de impact economic a tuturor actorilor post-criză, inclusiv a producătorilor. Așteptăm cu nerăbdare conlucrarea pe acest dosar. Vă mulțumesc. Domnul Benito Ziluaga. Por nuestra parte, queremos... Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport ar trebui să aibă mai degrabă drept obiectiv limitarea regulilor de piață, pentru că tocmai aceste reguli sunt cele care, datorită faptului că se bazează mult prea mult pe autoreglementare, riscă să sporească riscurile legate de aprovizionare. Când se vorbește despre securitate, noi considerăm că ar trebui să scăpăm odată de această mantra, acest refren, piață, piață, piață. Trebuie să ne bazăm mai mult pe cooperare și solidaritate între statele membre. Însă, trebuie pe de altă parte să se țină seama și de rolul acordat astăzi rețelelor întreprinderilor din domeniul energiei – care în același timp este și judecător și acuzat și care probabil nu sunt cele mai în măsură să pregătească planurile de urgență. Aceste planuri ar trebui pregătite de alte organisme la nivel european. În fine, sistemul electric, dată fiind uh, natura sa de oligopol, antrenează o concentrare a informațiilor. Trebuie să, să evităm ca acest sistem să ducă tocmai la punerea în pericol a, securită, a securității. Importantă este și transparența. Domnul Cohunicek. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva mici observații care um, probabil uh, vor alimenta discuțiile de care până acum au fost destul de unilaterale. Practic, în acest uh, domeniu ne confruntăm cu două tipuri de risc. Pe de o parte, penele de curent, panele de curent și, în al doilea rând, prea, multă prea mult curent electric care intră deodată în sistem. Unele energii regenerabile nu pot uh, rezolva aceste riscuri altfel decât uh, prin uh, întreruperea producției. Așa cum spunea colegul de la Verzi, practic așa se duce la, se ajunge la uh, anihilarea stabilității rețelei. Acest lucru s-a întâmplat deja la frontierele polone și cehe, Cred că trebuie ca această problemă să apară în raport, pentru că e vorba despre o, un risc foarte mare pentru furnizarea de energie electrică. Nu vorbim doar despre pane de curent, dar și despre o supraproducție care și acestea pot duce la pane de curent. Într-adevăr, este nevoie de o mai bună cooperare între transportatori. Există o astfel, un astfel de exemplu de cooperare între 18 astfel de operatori, eh, printre care și Ungaria. Franța și țările învecinate reprezintă alt uh, exemplu bun. Pana de curent din Italia, provocată de faptul că Italia este un mare importator de energie, a dus la apariția de alte soluții tehnice întotdeauna s-au găsit uh, soluții pentru rezolvarea acestor probleme, dar nu uh, e vorba de soluții de piață, ci de soluții legate de cooperare. Mulțumesc, domnul Carin și are cuvântul, care e raportor pe următoarele două dosare. Vă mulțumesc și mulțumesc raportorului. E un raport foarte interesant. Aș avea observație Așa cum spunea și Claude, trebuie să mai discutăm, dat fiind cazul francez, care ne arată ce haos există de fapt. Depinde cum privim situația, ori optimist, ori uh, pesimist. Din punct de vedere al consumatorului nu s-a întâmplat nimic, pentru că transportatorii de energie au rezolvat problema E adevărat că ar trebui să existe o planificare mai bună în fața crizelor, însă, până la urmă, sistemele au rezistat în ciuda furtunii. Atunci când s-a întâmplat, într-adevăr, ca tot ce putea să o ia razna și luat-o razna. Când a cer dorește să facă o mișcare, da, trebuie să consulte ENSOE. Dar, într-adevăr, coordonarea este extrem de importantă. Trebuie îmbunătățită coordonarea, însă um, operatorii de transport și de sistem trebuie să fie implicați în permanență. Trebuie ca acest sistem să nu... Trebuie să fie pur și simplu îmbunătățit și de altfel raportul cred că merge în direcția cea bună. În numele comisiei, domnul director Panhalt, de la DG Energie. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să subliniez ce a spus domnul Tomas. Sunt de acord, sunt, nu sunt de acord cu domnul Carin și a fost foarte aproape să fie o pană. Avem două exemple bune. Franța a fost în siguranță pentru că exista un plan prestabilit cu privire la asistența mutuală. În sud-est s-a produs con- situația contrară. România și Bulgaria erau fiecare pentru sine. Există dovezi, dacă există dovezi că există pregătire pentru situații de risc, atunci această dovadă vine din Germania. Salutăm raportul care a fost uh, redactat și amendamentele, pentru că amendele în mare parte uh, duc la mai multe clarificări și la întărirea raportului. Aș dori să amintesc de confidențialitatea informațiilor delicate. Da, aceasta trebuie să fie păstrată. Suntem de acord cu amendamentele. Confidențialitatea legată de atacuri malițioase trebuie să fie asigurată la toate nivelurile sprijinim acest amendament. Același lucru e valabil și pentru rolul uh, întărit al Comisiei în ceea ce privește coordonarea acordurilor regionale și în ceea ce privește mecanismele de cooperare. Suntem mai mult decât bucuroși să preluăm acest rol. De asemenea, nu avem nicio problemă cu propunerile și amendamentele legate de termenele limită, pentru că putem să le acceptăm pe toate. Acestea nu vor duce la o extindere a termenului limită final. Avem o avertizare în ceea ce privește asistența reciprocă. Aici propuneți o formare diferită. Spuneți, asistența reciprocă trebuie să fie parte dintr-o schemă de compensare definită în avans. Noi vedem aici un pericol. Ce se întâmplă dacă această schemă, acest program nu este definit în avans. Aceasta înseamnă că nu mai avem asistență reciprocă. De aceea vă invit să regândiți această formulară. Cu această, cu formularea noastră, um, asistență reciprocă supusă compensării, am încercat să păstrăm o abordare generală. Dar formularea noastră sugerează că dacă nu există un plan prestabilit, atunci nu există asistență reciprocă. Acest aspect trebuie clarificat. Și ultima mea observație este legată de cooperarea regională. Nu trebuie să subliniez cât de importantă este aceasta nu doar în ceea ce privește pregătirea pentru riscuri, ci și în ceea ce privește structura pieței, pe care o vom discuta mai târziu. În ceea ce privește aceste două funcții prevăzute în structura pieței și în propunerea pentru pregătirea pentru risc, avem, pe de o parte, identificarea scenariilor de criză și o simulare anuală a unui scenariu de criză. Eu cred că dacă înlăturăm aceste două funcții din structura pieței, Așa să fie însă în dosarul privind pregătirea pentru risc trebuie să păstrăm aceste funcții pentru că simulările anuale și identificarea scenariilor de risc sunt esențiale dacă dorim să ne pregătim pentru uh, crize rele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director. Aveți o poziție clară din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc și acum raportorul nostru, domnul Zananato. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că ceea ce am auzit reprezintă informații cu care pot să fiu de acord și sunt sigur că vom ajunge la rezultate pozitive. În același timp, ultimele declarații ale eh, reprezentantului eh, Direcției pentru Energie vor fi preluate. Vom încerca să nu avem poziții ideologice și să lucrăm eh, în mod constructiv. Mulțumesc! Suntem foarte bucuroși acum înainte de vacanță. Sper că după vacanță vom fi la fel de bucuroși. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 13 septembrie. Nu ca înainte începutul lui septembrie, acum este la mijlocul lui septembrie, deci este mult mai bine. Mulțumesc foarte mult! Iar votul în Comisia ITRE va fi în decembrie. Trecem acum la o chestiune foarte importantă, două chestiuni, piața internă pentru electricitate și reguli comune pentru piața internă de electricitate. Este vorba de un regulament și o directivă. În linii generale, propunerea Comisiei se referă la producerea transportarea, cumpărarea sau cum vânzarea și consumul de electricitate, care ar trebui să fie mai ecologică, bazată pe piață și, bineînțeles, mai eficientă. Și prosumatorii ar trebui să fie din ce în ce mai importanți. Raportorul nostru pentru ambele dosare este domnul Carinș și avem aceeași raportor din umbră. Ambele dosare au chestiuni transversale și astfel era mai bine să le combinăm. Raportorul nostru are 187 de amendamente, 129 pentru regulament și 58 pentru directivă. Domnule Carinș, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Așa cum văd eu lucrurile, îmi place atât de mult propunerea Comisiei încât am vrut să întăresc unele aspecte. Acest uh, act legislativ ne permite nouă legiuitorilor să oferim prețuri mai scăzute la electricitate pentru gospodării și pentru industrie, industria care cumpără electricitate pentru a produce, pentru a fabrica. Este vorba de o concurență mondială și cu cât costul de producție este mai scăzut, cu atât companiile sunt mai competitive. Comisia are o abordare foarte puternică legată de dependența de piață și eu am vrut să o întăresc. Sunt de acord să nu existe limite la energia angro. Este un principiu important dacă vrem ca piața să funcționeze corect. Mecanismele de capacitate am subliniat că acestea trebuie folosite în ultimă instanță, când este clar la nivel regional că există și o piață în care forțele nu pot asigura aprovizionarea, ideea este să apelăm la rezerve strategice din afara producției de piață, producție de rezervă care poate fi folosită în caz de nevoie. Și am sugerat că trebuie echilibrată responsabilitatea, inclusiv pentru agregatori, și să nu existe transmisie prioritară. Astfel, piața ar putea să funcționeze foarte bine dacă există o parte A care vinde electricitate pentru B și acea electricitate nu este disponibilă la momentul potrivit, atunci vor fi pornite rezervele strategice și consumatorul nu va observa că există o problemă, însă vânzătorul, fie generator, fie agregator sau facilitate de depozitare, care a făcut o vânzare nepotrivită va plăti costul din acel moment. Este o necesitate absolută. Trebuie să ne asigurăm că vânzătorii vând doar ceea ce știu că vor avea la dispoziție. Este vorba de mecanisme de capacitate pentru viitor. Dacă vinzi ce nu ai, cu siguranță că pe viitor nu vei mai face această greșeală și nici alți jucători nu o vor mai face. Și asta se reflectă în amendamentele mele. În ceea ce privește zonele de licitație, aici am întărit sau am încercat să clarific procesul. Trebuie să existe o decizie unanimă din partea statelor membre afectate dacă nu poate fi luată o decizie, dacă există neînțelegeri, comisia poate să intervină și apoi să aibă cuvântul final de spus, să stabilească mai multe zone de licitație și să existe o posibilitate ca Comisia să conlucreze cu statele membre pentru găsirea unei soluții care să elimine congestiile. În al treilea rând, nu sunt total de acord cu propunerea Comisiei în ceea ce privește centrele operaționale regionale. Am dedicat, am petrecut ceva timp uh, la Bruxelles, la RS, am vizitat mai mulți operatori de transport și cred că sunt de acord cu nevoia de cooperare aprofundată. Dar cred că este important să nu amestecăm lucrurile și ca responsabilitatea pentru conducerea rețelei să rămână la nivelul operatorilor de uh, transport. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie mai multă cooperare și am propus, și de aici vin majoritatea amendamentelor, să nu avem centre regionale de operațiune, ci centre regionale de cooperare. Dacă am federalizat euro, atunci putem să federalizăm și operatorii de transport și aceștia să ia deciziile operaționale. Însă dacă nu luăm această decizie, atunci soluția cea mai bună este să avem state independente cu operatori de transport care cooperează în mod coordonat este oricum o necesitate ca operatorii de transport să coopereze și ei fac asta în fiecare zi. Toți operatorii de transport european, europeni uh, sunt în fiecare zi nevoiți să se confrunte cu gestionarea crizelor, pentru că fluxurile de electricitate nu merg întotdeauna unde vrei sau unde le vinzi. Aici propun o schimbare care nu este împotriva coordonării sau cooperării regionale, ci întărește cooperarea și responsabilitatea rămâne la operatorii de transport. Aceștia trebuie să se asigure că fluxurile de electricitate funcționează. Câte ceva despre directivă. Aici este important ca și depozitarea să fie luată în seamă și transportatorii să intervină doar dacă este absolută nevoie. În ceea ce privește facturile la consumator, aici am depus câteva amendamente menite să clarifice. Consumatorii trebuie să fie informați, însă dacă ei sunt copleșiți de informații, dacă au facturi de 10 pagini, atunci lucrurile nu mai au sens. Trebuie să înțelegi ce este electricitatea, uh, cât la sută reprezintă transportul și așa mai departe, iar restul trebuie să fie accesibil într-un mod mai puțin intruziv. Și mă voi opri aici, abia aștept să ascult observațiile dumneavoastră și să conlucrez cu uh, raportorii din umbră. Mulțumesc, stimați colegi, pentru raport, pentru comentarii. Doamna Werner, din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Carinș pentru acest raport foarte bun. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu multe puncte, uh, printre altele în legătură cu zonele de licitare și uh, ROC-urile, însă în legătură cu alte puncte nu sunt de acord. În primul rând, vreți să eliminați uh, obligația de a face rezerve și uh, vreți ca um, centralele să aibă responsabilitatea de uh, bilanț. Eu uh, sunt de altă părere aici și am să depun amendamente în acest sens. Însă propunerile dumneavoastră legate de mecanismele de capacitate mi se par foarte bune, mai ales deci, deciziile de piață legate de mecanismele de capacitate și nu de utilizarea rezervelor strategice. De asemenea, ă, cred că este important și ce ați spus, că trebuie să se ia alte măsuri de eficientizare a costurilor înainte de intervenția mecanismului de capacitate. Pentru grupul S&D, subiectul tranziției echitabile, Just Transition, este foarte important. Piața ă, curentului electric nu trebuie să fie ă, destabilizată, da, dar trebuie să avem și o tranziție echitabilă și Uh, lină pentru cei din regiunile vizate. Trebuie să avem în vedere obiective pe termen lung și cred că acest proces trebuie să fie monitorizat în mod adecvat și susținut. În legătură cu ROC și numirea lor în centre regionale de cooperare, um, nu știu uh, ce să spun despre această idee, pentru că aceste centre nu au uh, o competență direct operativă. Ați vorbit și despre coordonatorii regionali de securitate care să devină doar uh, coordonatori de securitate, deci e practic un upgrade. E vorba de a nu crea noi structuri paralele, ci de a dezvolta structurile existente în ziua de astăzi. După părerea mea, este foarte important să lucrăm prin procedura or- obișnuită, ordinară și nu prin uh, aplicarea unor proceduri uh, uh extraordinare. De asemenea, este foarte important ca ROC-urile să aibă competențe de decizie obligatorie. În ceea ce privește uh, separarea uh, zonelor de uh, licitație, uh, Ehm, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Carinci. Ehm, dacă se vede că această măsură poate avea efecte nedorite în cazul Suediei și în legătură cu uh, operatorii de distribuție și operatorii de uh, transport, trebuie ca uh, toți, indiferent de, indiferent de dimensiune, dimensiune, să aibă șanse egale Uh, trebuie să ne gândim și la această valoare ipotetică folosită la o estimare a prețului curentului. Uh, dacă uh, nu unificăm această procedură, vom lucra cu 27 de valori la sfârșit și nu cred că este util. Aș mai avea câteva puncte de menționat importante pentru mine și pentru grupul meu. Uh, în legătură cu obligația de a face rezerve și cu responsabilitatea uh, instalațiilor uh, mici. Domnule Carinci, ați spus un punct pe care îl susțin și eu, dar uh, dumneavoastră porniți de la premisa că piața funcționează și că piața este liberă și că toți operatorii de pe piață au un acces liber la piață. Eu cred că nu am atins încă acest obiectiv. De aceea eu și grupul meu vrem să susținem în continuare producătorii de energii regenerabile, uh, pentru că și uh, energia atomică și uh, centralele bazate pe cărbune sunt încă susținute. Încă ceva, Uh, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, cum spuneam, în legătură cu mai multe puncte, însă la mai multe măsuri, cum ar fi cele legate de protecția consumatorului, de sărăcie energetică, de comunitatea energetică, cred că trebuie să consolidăm textul și mai mult. Sunt uh, de acord în ceea ce privește schimbarea furnizorului, ați vorbit de o perioadă de 24 de ore, mi se pare un timp, o perioadă de timp foarte adecvată. Cred că trebuie să se dezvolte în orice caz instrumente și mai ambițioase în acest domeniu. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mai sunt și câteva puncte în legătură cu care suntem de altă părere. De exemplu, în ceea ce privește sărăcia energetică, aici uh, ați vorbit despre sisteme naționale, sisteme sociale naționale, eu cred că trebuie ca gospodăriile uh, în situație de sărăcie energetică Uh, trebuie să fie protejate cât mai mult și la cât mai multe niveluri. Și deci cred că vrem să consolidăm aceste gospodării, însă nu are sens să considerăm că le va ajuta dereglementarea. Președintele întrerupe, îmi pare foarte rău, ați vorbit 5 minute și jumătate. Știu că este un subiect foarte important. Uh, sunt două subiecte, spune vorbitoarea. Dacă fiecare dintre dumneavoastră ați depășit cu un minut, două, dar aici ați vorbit chiar prea mult. Îmi pare rău, îmi pare rău, spune domnul Buzet. nu, nu se poate. Uh, soluționarea extrajudiciară a litigilor, uh, pentru mine e un subiect foarte important. La fel, în ceea ce privește formatul datelor, cred că trebuie să lucrăm la acest lucru și să avem mai întâi formate de date naționale și apoi formate europene. Și da, cam atât. Asta e tot deocamdată. Acestea sunt cele mai importante puncte din punctul meu de vedere. Mulțumesc foarte mult. Ok, ok. Um, next speaker. Urmează acum domnul Krasnodevski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celorlalți. Îi mulțumesc domnul Ca domnului Carinș. Contribuția sa este foarte interesantă și din punct de vedere intelectual este foarte consecventă. Există o serie de puncte unde suntem perfect de acord. De exemplu, centrele regionale de coordonare. Însă, în general, nu sunt de acord cu abordarea conform căreia acest raport folosește termenul piață de atâtea ori într-un domeniu care se bazează atât de mult pe sub subvenții, și în care piața joacă un rol limitat. de exemplu, energia din surse regenerabile, Aici, Comisia crede că regulamentele sunt importante, însă proiectele sunt de natură politică și ideologică pentru a folosi energie curată. De asemenea, există mai multe elemente cu care nu prea putem fi de acord. De pildă, mecanismele de capacitate și piețele de electricitate și prețurile angro. Și apoi există problema competențelor europene și zonelor de licitație. Însă, cred că vom încerca să ajungem la compromisuri pentru ca ulterior să putem uh, negocia eficient cu Comisia și Consiliul. Mulțumesc foarte mult. Doamna Calas, mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru aceste două rapoarte. Sunt dosare destul de consistente și calendarul a fost foarte strâns. Așadar, am doar câteva observații. În general, salut rapoartele pentru că întăresc abordarea comisiei bazată pe piață Cred că este important pentru că distorsiunile duc la ineficiență și apoi acestea se reflectă la nivelul consumatorului prin prețuri mai mari. De asemenea, sprijin și reglementarea prețurilor și sărăcia energetică, care să facă parte din uh, politica socială. De asemenea, uh, consumatorii vulnera- cei mai vulnerabili sunt uh, cei uh, care suportă de cele mai multe ori uh, costurile cele mai mari, însă această propunere de schimbare vine începând cu 2025 și ar trebui introdusă mai devreme. De asemenea, salut și abordarea legată de mecanisme de capacitate, pentru că rolul lor trebuie să fie foarte clar mă întreb de ce raportorul aplică limita de 550 de grame doar la 5 ani după intrarea în vigoare a legii. În ceea ce privește agregatorii, salut abordarea generală, însă nu prea am înțeles chestiunea legată de compensare. Cred că textul nu este foarte limpede, deși înțeleg că agregatorii trebuie să fie și ei uh, responsabili, însă dacă am înțeles corect, agregatorii vând soluțiile uh, în funcție de cerere cu o zi înainte și apoi reduc uh, cererea la o zi după. Deci dacă energia nu este atunci nu văd de ce ar exista motiv pentru compensare, însă sprijin nevoia de echilibru. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește cooperarea regională, nu cred că o cooperare întărită va avea loc dacă centrele regionale nu au putere de a lua decizii și știm unde sunt blocajele. În acele părți unde cooperarea funcționează, nu avem nevoie de reglementări. Însă, problemele sunt în regiunile în care cooperarea nu funcționează și deciziile trebuie luate de actorii regionali, dar trebuie și implementate. Nu văd uh, cum ar putea fi suficiente aceste recomandări. Mulțumesc și abia aștept să cooperăm. Mulțumesc foarte mult! Colic Turmes, on behalf of the Greens. Domnul Turmes, de la Verzi. Uh, so I think this report is... Mulțumesc. Acest raport mi se pare bine scris pe plan tehnic. Felicitări. Are o abordare liberală, însă cred că uneori uh, puțin neoliberalism nu strică. Propuneri bune legătură cu mecanismele de capacitate, cu rezervele de stabilitate, ca sistem mai ieftin, păstrând 550, dar uh, slăbind dimensiunea europeană a cooperării regionale, la fel și zonele de ofertare, și slăbindu-i mai ales pe actorii noi. Nu înțeleg de ce nu vreți să-i consolidăm pe agregatori, pentru că uh, agregatorii sunt o precondiție ca să ajungem la un uh, algoritm de activare a cetățenilor și de utilizare mai mare a energiilor regenerabile. Deci cred că se slăbesc astfel investițiile în uh, energiile regenerabile și mi se pare că se merge foarte departe cu aceste modificări retroactive. Schimbări retroactive de când noi, ca uh, decidenți uh, politici, vrem să fragilizăm investiții pe care le-am făcut deja. Și apoi subiectul echilibrării responsabilității. Dacă toate piețele ar fi uh, intraday atât de lichide ca Germania și ar avea atât de mulți actori de piață, atunci am putea să acordăm o responsabilitate mult mai mare pentru regenerabile. Dar chiar și în Germania actorii foarte mici sunt protejați. Pentru că după ani și ani de dezvoltări, uh, încă autoritățile consideră că piața nu e suficient de puternică pentru ca fiecare actor să-și poată asuma răspunderea. Deci cred că trebuie să îi protejăm pe actorii mici, după cum a spus Comisia. Și cred că uh, uh, în Europa piața nu e gata pentru un transfer mai mare de energii regenerabile. Deci nu putem să facem o separare atât de clară, ci cred că trebuie să aplicăm logica inversă. Uh, să spunem când e piața gata și nu într-un mod neloial ca să expunem pe unii, pentru că rezultatul va fi că se vor lua riscuri mai mari, costurile de capital vor fi mai mari, costurile totale vor fi mai mari și pierderile vor fi foarte mari. Dacă fragilizăm piața, nu vom obține decât costuri mai mari. Și apoi mai este un aspect pe care nu cred că l-ați menționat suficient. Trebuie să creăm o piață uh, corectă, loială. Uh, care este expunerea a piață aici? Nu avem nimic în acest sens. Operatorii nu au asigurări, nu plătesc uh, despăgubiri, deci îmi pare rău, nu este o piață loială. Apoi, vânzarea în gro, vânzarea în detai și protecția consumatorilor. Ieri, primul panel a fost foarte important. CEO-ul din Estonia, ce ne-a spus la sfârșit? A spus, introducem uh, contoare inteligente, ne bazăm foarte mult pe date, însă estonienii plătesc mai puțin pentru că s-a introdus o limită superioară a marjei uh, în, uh, a marjei pe care poate să o aplice uh, vânzătorul cu amănuntul ca să uh, facă profit. Deci, până la urmă, dacă vrem să scăpăm de prețurile reglementate, cred că trebuie să țin de acest lucru. Pentru că nu există nicio garanție că vânzătorii cu amănuntul uh, vor profita uh, de uh, consumatorii care nu sunt bine informați sau sunt puțin leneși. Deci trebuie să luăm măsuri și în acest sens. Și ultimul subiect viitorul sistem va fi foarte descentralizat. De uh, conectările și conectările se vor întâmpla la nivelul operatorilor de distribuție. Aceștia vor avea un rol mult mai important de jucat. Deci cred că trebuie să discutăm uh, și uh, în legătură cu ce spunea ieri CEO-ul uh, estonian. Pentru că nu vrem să creăm noi oligopoluri. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silichiotis de la GUE. Numele doamnei Ernst. Mulțumesc. Raportoarea din umbră nu a putut fi prezentă astăzi, eu îi țin locul. În legătură cu piața pentru electricitate, vrem să subliniem că regionalizarea sistemelor de electricitate de energie este esențială pentru a securiza întregul sistem. Un progres fragmentat între statele UE ar costa mai mult și ar fi mai lent. De aceea salutăm propunerea Comisiei Europene de a uh, crea uh, zone uh, regionale pe această piață. Avem deja centre operaționale regionale și salutăm faptul că proiectul de raport prevede introducerea mecanismului de capacitate doar ca soluție de ultimă instanță. Credem că trebuie să se sublinieze și cum se folosesc alte măsuri, cum ar fi stocarea, uh, măsurile legate de reglementarea cererii și uh, ne bucură faptul că raportorul menține propunerea Comisiei de a introduce criterii de eligibilitate pentru mecanismul de participare 550 de grame de CO2 per kWh, dar ar fi necesar să se aplice la toate centralele, și la cele existente și la cele noi, de îndată ce regulamentul intră în vigoare. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, trebuie să ne gândim și la uh, chestiunea capacității, care nu este abordată nici în propunerea comisiei, nici în proiectul de raport uh, al domnului Carins. E vorba de legătura cu ETS, care are obiectivul de a uh, face să ne îndepărtăm de cărbune, și deci eliminarea treptată a cărbunelui trebuie gestionată adecvat și trebuie să se uh, garanteze o tranziție echitabilă pentru comunitățile afectate. În ceea ce privește piața uh, comună a electricității, raportorul din umbră crede că uh, trebuie să avem o dispecerizare către comunitățile uh, mici. Uh, comisia prevedea să se scoată această prevedere din text și noi nu suntem de acord. E nevoie de o tranziție energetică rentabilă și în directivă este nevoie de mai multe clarificări în legătură cu comunitățile energetice, uh, ceea ce lipsește din proiectul de raport. Trebuie să se clarifice și definiția comunităților energetice locale, să se susțină crearea de rețele și trebuie ca autoritățile naționale de reglementare să monitorizeze situația comunităților și să amelioreze transparența pentru consumatori în ceea ce uh, privește măsurile ecologice la uh, aprovizionare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tamburano de la uh, EFDD înlocuiește pe raportorul din umbră. Noi suntem de Mulțumesc, domnule președinte. Intenția raportorului este de a construi o piață echitabilă care ne va ajuta să uh, ne atingem obiectivele de schimbări climatice, să garantăm prețuri mai mici și să garantăm securitatea aprovizionării. Suntem de acord cu toate acestea. Dar uh, cred că uh, trebuie ca piața să permită garantarea bunăstării sociale, inclusiv bunăstarea ecologică, climatică și așa mai departe. Toate acestea sunt indisociabile. Nu putem să punem piața pe primul loc și să ne imaginăm că este o divinitate, o zeitate care trebuie slujită. Nu este așa. Trebuie să avem o adevărată voință de a crea condiții egale pentru toți participanții, dar asta înseamnă că trebuie să eliminăm potențialele diferențe între diferiții actori. Nu trebuie ca toți să fie obligați să urmeze aceleași reguli și nu trebuie să existe un fel de mână invizibilă care să intervină pe piață. Credem că stratagemele unor operatori tradiționali care încearcă să îi mențină pe mici actori în situații dezavantajoase este foarte clară. Tranziția către o producție mai durabilă și mai descentralizată este de dorit. Actorii uh, de mai mică învergură, dar care sunt foarte numeroși, fie că sunt IMM-uri, autorități locale sau diferite agenții, uh, ar putea să se implice mult mai mult și astfel teritoriile unde acționează acești actori ar avea avantaje importante. Până acum, toate aceste lucruri au uh, uh, făcut obiectul unor subvenții, subvenții mai ales pentru combustibilii fosili. Noi am dorit să se creeze un sistem de compensare care să pună pe picior de egalitate toate părțile implicate. Regulile de piață nu au inclus niciodată o calculare precisă a externalizărilor sociale și ecologice. Haideți să nici nu repetăm greșelile trecutului. Dacă ne gândim la planurile sociale, vedem ce consecințe sunt. Președintele întrerupe și îl roagă pe domnul Tamburano să vorbească puțin mai lent. Nu se poate interpreta într-un asemenea ritm. Energiile regenerabile uh, oferă avantaje competitive și structurale de mulți ani încoace și uh, nu există reguli suficiente de compensare. măsurile luate până acum pentru a uh, atinge obiectivele noastre de mediu nu au fost suficiente. Mă uit la colegul de la Verzi, care spunea că trebuie să susținem mai ales pe cei mai mici actori din domeniul energiilor regenerabile. Comisia a spus că astfel ar putea crește cu 10% emisiile de CO2 din producția de energie. Și deci, uh, cred că ar fi momentul să punem clar uh, ce, uh, ce reguli funcționează și ce nu. Dar nu mi se pare normal ca raportorul să ceară eliminarea retroactivă a acestor priorități. Ce se întâmplă atunci cu uh, siguranța investițiilor? Poate că nu toți investitorii sunt egali, poate nici toate investițiile nu sunt egale, poate că investițiile în energia nucleară sunt mai egale decât altele. Trebuie Uh, să-i susținem pe micii actori, așa cum uh, spune Comisia. Trebuie să evităm uh, poverile administrative inutile și mă gândesc aici mai ales la cele care afectează familiile și IMM-urile. În această propunere se creează noi obstacole, din păcate, pentru micii actori din domeniul energiei regenerabile. De asemenea, aș vrea să cerem uh, să se țină cont de uh, prevederile de echilibrare a pieței energiei. Raportorul pretinde că vrea să elimine obstacole, dar uh, introduce altele, alte obstacole în defavoarea micilor actori. În cele din urmă suntem de acord cu propunerile de compensare pentru agregatori. Credem, într-adevăr, că nu trebuie să uh, menținem măsuri din trecut ca să ne protejăm de viitor. Din potrivă, trebuie să privim către viitor ca spre o oportunitate. Mulțumesc, doamna Niblu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc foarte mult colegului Carins pentru propunerile extrem de bune. Sunt foarte de acord cu uh, aceste proiecte de raport, dar sunt și câteva lucruri uh, în legătură cu care aș avea mici precizări. Vreau să mă refer la uh, mecanismul de uh, stabilitate, mai ales la articolul 23 alineatul 4, diferența dintre mecanismul de capacitate pe de-o parte și protecția climei de cealaltă parte. În propunerea uh, uh, colegului s am regăsit această diferență Însă, apoi la amendamentul 63 am văzut că propunerea este iarăși reluată. Nu știu dacă pot fi de acord, cred că ar fi bine să ne mai gândim la o să vedem dacă să menționăm acolo o evaluare europeană a mecanismului de capacitate. Nu știu dacă este necesar, asta ar fi o problemă pentru mine, însă cu siguranță mai putem discuta. În al doilea rând, centrele uh, ROC, centrele uh, operaționale regionale, uh, Raportorul propune să fie transformate în centre de coordonare. Nu am văzut acest lucru în propunerea comisiei și nu înțeleg exact care ar fi plus valoarea. Pentru că aceste centre lucrează oricum la nivel regional. Deci nu știu dacă e cazul să mai introducem o complicație suplimentară, dar cred că vom putea găsi un bun compromis. Ultimul punct, articolul 13, zonele de ofertare. Cred că este un amendament foarte bun, cel prezentat de colegul Carins, de colegul raportor. Statele membre vizate încearcă să acționeze într-un anume calendar, Uh, eu nu cred că are Comisia Europeană ceva de spus, sunt absolut împotriva implicării sale și deci mi se pare bună propunerea raportorului în acest caz. Mm, thank you. Mulțumesc foarte mult. Andowski. Domnul Lewandowski. Uh, thank you. Uh, in line with... Mulțumesc. Ca și cristianii și ca alți uh, vorbitori, salut această abordare axată pe piață a Comisiei. O critică aș avea în legătură cu standardul de performanță uh, a emisiilor. E vorba de amendamentul 63 și de nivelul de 550 de grame de CO2 per kilowatt oră acesta este un nivel care elimină majoritatea unităților de capacitate din țara mea din acest mecanism. Nici tranziția uh, nu ne ajută. Ar trebui să avem un prag mai mare pentru unitățile de, uh, bazate pe gaz și nu e vorba doar de Polonia, ci și de alte state, pentru că nivelul de dependență este mai mare la noi de aceea poate să crească prețul și de, prețul pe capacitate și să crească și prețul la consumator în consecință. Polonia face eforturi reale pentru a atinge obiectivele de climă. Folosim uh, o tehnologie de cărbune curat și uh, vrem să se țină cont de faptul că aplicăm acest standard. Mulțumesc. Colic, uh, next Mulțumesc, dragă coleg. Van Clobes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa. Da, avem aici un cadru de reglementare foarte ambițios. Am însă un comentariu pe mecanismul de capacitate. Da, avem nevoie de o capacitate de sprijin în, în cazul în care apar uh, probleme de aprovizionare, dar nu trebuie să fie asta o scuză pentru sprijinirea unor surse de energie poluante. Pe de altă parte, cred că e o greșeală să se elimineze prioritatea de acces pentru sursele de energie regenerabile. Propunerea din partea Comisiei este foarte importantă și cred că trebuie să se țină seama, într-adevăr, de specificitățile micilor instalații de energie regenerabile și instalațiilor care nu pot fi competitive pe piață. Trebuie să veghem să nu se acorde prioritate producției de electricitate poluantă în detrimentul energiilor regenerabile. De asemenea, trebuie să recunoaștem importanța interconexiunilor. E vorba despre o condiție fundamentală pentru dezvoltarea pieței interne a energiei, o piață chiar integrată. În țara mea, constituie un exemplu de izolare din acest punct de vedere. Directiva insistă pe nevoia de a-i proteja pe cetățenii care se regăsesc în situații vulnerabile. Trebuie ca măsurile ce, ce trebuie întreprinse, care să țină seama de uh, sărăcia energetică, să fie mai bine țin, luate în seamă. Vă mulțumesc uh, Domnule președinte, țin să-l uh, felicit pe raportor pentru propunerea sa. Mă bucur foarte mult că s-a ales această abordare uh, legată de piață, însă, acestea fiind zise, sunt de acord cu uh, domnul Blanco Lopez. Pentru ca toate aceste lucruri să se realizeze, într-adevăr avem nevoie de instrumente care să permită această dezvoltare. Ori în multe țări, și nu doar din peninsula iberică, avem probleme mari de interconectare. Iar este nevoie de interconectare pentru a asigura circulația energiei și pentru a asigura o ținere sub control a volatilității prețurilor. Da, e foarte bine că să se urmărească un obiectiv uh, legat de prețuri, dar totuși uh, interconectarea este foarte importantă. Apoi, în ceea ce privește capacitatea, trebuie să se țină seama de situația din anumite țări uh, care mm, stau foarte prost la capitolul interconectare. Cred că trebuie să se încerce măcar a găsi o soluție și anume să se încurajeze realmente dezvoltarea interconectărilor. Pentru că problema care apare atunci când uh, trebuie să existe interconectări între două țări și cu surse de energie diferite, ei bine, problema care apare este că se blochează până la urmă problema, uh, posibilitatea interconectării. Sau este uh, foarte mult uh, este ținută în loc acest uh, prag de 10% până la urmă, câteodată nici nu este atins. Trebuie să se găsească soluții astfel încât să se încurajeze financiar vorbind dezvoltarea acestor interconectări în măsura în care avem nevoie foarte tare de aceasta. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să îi mulțumesc uh, colegului Carinci și pen, pentru faptul că a înțeles importanța coordonării. Operatorii de transport și de sistem trebuie să devină uh, coordonatori, centre de coordonare până la urmă. Până la urmă, practica este vorba aici despre schimbarea unui sistem care funcționează. Ori atunci când ai un sistem care funcționează și vrei și ți morțiși să îl schimbi, atunci lucrurile o vor lua raznă. În ceea ce privește funcționarea electricității, ei bine, aceasta trebuie să fie disponibilă pentru toată lumea. E vorba despre o hotărâre de natură politică fie că e vorba de zona Baltică sau în Polonia sau în alte locuri ale Europei, întotdeauna este mai scump să întreprinzi alte măsuri, cum ar fi să tragi cabluri. Mie mi se pare că Aici lucrurile nu sunt prea bine înțelese. În caz de criză trebuie să știi care sunt prioritățile. Dacă ai o criză a gazelor în Balcani, întâi și întâi trebuie să asiguri încălzirea populației și apoi abia în uh, al doilea timp uh, clădirile publice și abia în, al, în a treia măsură celelalte elemente. Până la urmă, guvernele cu ce vor fi răspunzătoare? OTS-urile trebuie să fie coordonatori. În țara mea exista un uh, centru energetic, eu eram răspunzător cu uh, uzinele de siderurgie. Însă Trebuie să se facă o distinție foarte clară aici. Rezerva de capacitate, pe de altă parte, e alt element important. Avem nevoie de o rezervă de capacitate mare, spre exemplu, pentru Germania, poate mai mică pentru alte țări, dar oricum în cazul apariției unei pene trebuie să se poată lua măsuri. În uh, Germania de multe ori au apărut probleme cu furnizarea de energie eoliană sau solară. Dacă nu ai uh, destul soare sau destul vânt, atunci și producția de energie va avea de suferit. E foarte ușor de înțeles. De la DG Energie, domn director Borhardt, care are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O observație generală pe ambele rapoarte. Sunt întru totul de acord cu Claude Tumes când spune că ambele rapoarte sunt uh, foarte bine întocmite din punct de vedere tehnic. Dar cred că, în general, de fapt, abordarea ambelor rapoarte arată clar că acestea merg către o piață a energiei mai competitivă și către un plus de protecție la adresa consumatorilor. Așadar, suntem într totul de acord. Pentru că, până la urmă, este vorba de un principiu director și al propunerii noastre. În fine, în aceste rapoarte și din amendamentele depuse, apar unele idei noi pentru dezvoltarea de noi soluții mai ales uh, când vine vorba despre amendamentele privind zonele de licitație. Aceste amendamente sunt foarte bune pentru că țin seama de configurarea acestor zone și anume de faptul că nu e vorba doar de un exercițiu tehnic, ci și de o dimensiune politică. Deci cred că e o idee foarte bună să se, o bună, să se Uh, acorde statului uh, întâi posibilitatea de a se pronunța împotriva configurării și apoi abia uh, comisiei. Dezvoltarea mecanismelor de capacitate este altă idee bună. Raportorul a spus că această propunere consolidează de altfel propunerea comisiei, lucru care nu poate decât să ne fie pe plac. Dar, mă rog, nu avem păreri așa bune în privința absolut tuturor elementelor. Spre exemplu, centrele de cooperare regională Întâi și întâi, da, îl felicităm pe raportor pentru găsirea termenului atât de potrivit și anume centre de cooperare regională, pentru că atunci când noi le-am numit centre de operare regională, am dat de înțeles că nu OTS-urile sunt uh, responsabile cu operarea, ci uh, altă entitate. Ori nu era nici de cum aceasta intenția noastră. Deci, într-adevăr, acest nou termen de centre de cooperare regională este mult mai aproape de realitate. Apoi, sarcinile foarte importante. Propunerea noastră, urmată în mare măsură de raportor, se bazează pe elementele de pregătire pentru riscuri preluate aici, dar mai rămâne și uh, chestiunea lor de hotărâri și competențele, ori în raport recunosc că din punct de vedere juridic sunt câteva elemente care mă cam descumpănesc. Statele membre au posibilitatea de a acorda derogări și apoi sunt și recomandări normale. Eu nu reușesc să văd care e diferența între acestea. Îl rog pe raportor să se gândească mai bine dacă nu cumva ar trebui spus că cele două funcții în ceea ce privește recomandarea, recomandările și derogările din motive de securitate, n-ar trebui numite hotărâri cu posibilitatea de derogare din uh, motive de securitate. Pentru că nu sunt uh, obligatorii din punct de vedere juridic. În ceea ce privește distribuirea prioritară, sunt de acord cu domnul Turmes, domnul, Blan- domnul Blanco Lopez, și anume că, da, cred că Comisia a găsit uh, un text echilibrat, în schimb, raportorul merge puțin prea departe. Sunt de acord cu domnul Turmes. Deocamdată încă nu avem o piață perfect funcțională. Apoi, s-a vorbit despre stocare. Ei bine, în privința aceasta suntem de acord, dar am o întrebare. De ce există form- formulări eh, diferite pentru operatorii de distribuție și pentru operatorii de transport și sistem și stocarea pentru cei doi? Uh, cred că uh, redactarea care vizează OD-urile este cea bună, pentru că răspunderea se limitează la asistența tehnică, iar pentru operatorul de transport și sistem, termenul face parte, de, de stocare face parte din sistemul general. Câteva observații în privința celui de-al doilea raport. Salutăm eforturile întreprinse de raportor pentru a spori gradul de protecție al consumatorilor, uh, trecerea de la, la 2025 nu e rău uh, și tot ceea ce privește informațiile legate de factură, mm, toate aceste elemente se bucură de sprijinul nostru. În ceea ce privește prețurile reglementate, v-aș avertiza din experiență că noi, uh, atunci când am încercat să convingem statele membre să mm, nu mai fac apel la uh, prețuri uh, reglementate, am stabilit întâi de toate un sistem robust pentru protecția consumatorilor vulnerabili înainte de a intra în discuțiile pe liberalizare. Asta am făcut cu România și Bulgaria. Ori, e nevoie de o, pe, pe o perioadă transi, de tranziție de tarife sociale, pentru că nu poți crea politici sociale fără instrumente, dar și, și fără timp la dispoziție. Deci perioadele de tranziție sunt foarte eficiente din acest punct de vedere. Tarifele sociale ar trebui să fie o măsură de tranziție și apoi să se intre în politicile sociale și apoi să intri în liberalizare. Domnul Turmes a spus că nu ar trebui reglementate prețurile, ci marjele. Da, dar atunci eu vin cu altă întrebare. Cum trimiți semnalele de piață cele bune pentru investiții dacă reglementezi marjele? pentru că unul dintre obiectivele noastre este și de a trimite semnalele cele bune către investiții. În ceea ce privește răspunsul pieței, uh, n-am știut ce să zicem inițial, dacă da sau nu la compensare. Dacă nu ar fi compensații, compensări și autoritățile naționale totuși le prevăd. Ei bine, noi am optat pentru a nu avea compensații, acesta să fie principiu, pentru că altfel ar constitui un obstacol în calea intermediarilor. Deci, practic, nu mai trimitem semnalul cum că piața este deschisă și deschisă tuturor. Cred că mă voi mărgini la aceste observații, dar în general vorbind, în raport sunt uh, idei foarte, în, în ambele rapoarte de fapt, idei foarte interesante pe care comisia le salută și mai ales uh, structura și abordarea celor două rapoarte. Și, de fapt, nu doar ce apare în rapoarte, ci și ce am putut auzi astăzi din partea membrilor comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule director. Cristianis. Iată, așadar, un raport excelent, conform comisiei și majorității membrilor dar și cu mici uh, modificări de făcut pe nici pe colo. Oricum, toată lumea salută raportul, dar trebuie făcute și mici uh, modificări. Păi și eu pot să spun excelente observații. Ascultând intervențiile făcute, mă rog, unele se bat cap în cap, cred că reiese clar că prim, hotărârea cea mai importantă ce trebuie luată, întâi și întâi, este dacă vrem să sprijinim uh, calea pe care a apucat-o Comisia. Cu alte cuvinte, avea o, avea o piață a electricității. Pentru că deocamdată nu există o astfel de piață. Piața e foarte fragmentată, situații foarte diferite de la o țară la alta. În Spania potențialul pentru regenerabile este uriaș, dar nu are potențial de a exporta această energie din cauza barierei munților Pirinei. Franța avea acum 30-40 de ani o producție de energie nucleară foarte puternică, dar care nu prea e flexibilă. În unele Uh, părți ale zilei, să spun așa, energia solară spaniolă ar putea să fie extrem de ieftină. Apoi apare situația Germaniei, unde avem o problemă de coordonare între nord și sud, între marii producători din, sud și mari, din nord și marii consumatori din sud. Aceste linii de înaltă tensiune e, e de înțeles că îi deranjează pe unii, dar electricitatea e greu de stocat. Și apoi mai apare și problema rezistenței. Deci e vorba de curent direcționat către Polonia, Austria, Cehia. Ori așa apar probleme din pentru pro... țările care produc această energie. Polonia, ca și Franța, are o flotă destul de mare de producție uh, pe bază de cărbune. Mă rog, cred că ideea cea mai interesantă a uh, comisiei este că ne arată direcția. Evident, nu avem cum să reușim de pe o zi pe alta să atingem aceste obiective. Însă e foarte important pentru investitor să înțeleagă care este direcția, care este calea. Nici mie nu-mi plac subvențiile pentru nuclear și uh, uh, cărbune, dar nu-mi plac subvențiile nici pentru regenerabile. Ideea este să desubvenționezi dar nicăieri n-am vorbit despre schimbări retroactive. Am spus doar că trebuie căutate modalități pentru preluarea contractelor existente, de astăzi începând. Poate într-un stat o să meargă, în altul nu, dar oricum direcția este importantă. Mă rog, nu toată lumea e de acord în această privință. În ceea ce privește uh, limita de 550 de grame, da, s-ar putea să apară probleme pentru unele țări uh, și pentru cei care se bazează mai ales pe, pe termoelectrică, pe bază de cărbune. Sunt două posibilități. Ori subvenționez prețurile, ori subvenționez persoanele. Eu am fost întotdeauna de părere că nu trebuie să distorsionez piața, introducând uh, prețuri artificiale, dar pe de altă parte oamenii și, mm, trebuie să și poată plăti facturile. Trebuie să distorsionăm cât mai puțin cu putință. Oricum, aștept cu nerăbdare conlucrarea noastră pe acest dosar. Nu se va face ușor și repede, dar o să reușim. Mulțumesc, Cristianis, pentru toată activitatea. Mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră. Da, e o cale lungă, dar foarte importantă. Avem o piață globală pentru gaze și țiței, dar evident avem nevoie de o astfel de piață și pentru energie. Termenul pentru depunerea amendamentelor 15 septembrie și după amiază vom avea într- în, a, în această după amiază avem întrunirea în 6Q2 în clădirea Ian. Vă mulțumesc! și domnul președinte mulțumește interpreților și spune că avem noroc de data aceasta pentru că am terminat la 12.30 fix. Mulțumesc tuturor!